Domnul Francis Burt dorește să ia cuvântul. Monsieur le Président, chers collègues, je dois malheureusement vous informer. Bună ziua, din păcate trebuie să vă anunț Tocmai am aflat că cartierul general al Agenției ONU pentru ajutorul pentru refugiați din Gaza a fost bombardat de rachete israeliene. Sunt trei răniți, iar ONU dorește să-și înceteze toate activitățile acolo. Dat fiind că urmează să votăm un raport um, despre Gaza, cred că trebuia să fiți informați despre acest lucru. Vielen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule Vârț. Mulțumesc pentru aceste informații.